Ok, try again. Bun, să mai încercăm încă o dată. Permiteți-mi să încep din nou spunând că sper că a primit toată lumea versiunile rapoartelor în limbile naționale, astfel ne va fi mai ușor să lucrăm împreună pe marginea acestea. Vreau să repet încă un lucru și anume că este vorba aici despre încă o examinare a proiectului de raport, este vorba despre Bruxelles 1 tratăm încă o dată subiectul jurisdicției în ceea ce privește recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială. De aceea, astăzi, doresc să fac o introducere mai lungă. Nu doresc să fac o introducere prea lungă, ci doresc să mă concentrez asupra unor aspecte esențiale, pentru că vom avea și alte ocazii de a discuta acest subiect. Și pe 20 septembrie la workshop-uri și atunci vom discuta pe marginea amendamentelor. Deci, aspectele esențiale pe care doresc să le menționez pe scurt astăzi sunt următoarele. Cel mai important lucru care are de-a face cu acest uh, regulament este vorba despre eliminarea execuatorului. În al doilea rând, excluderea Uh, rezoluției uh, aferente și, de asemenea, referința la utilizarea regulamentului Brusel 1 cu referire la țările terțe. Haideți să începem cu procedura execuator. După cum bine vă amintiți, Comisia Europeană a propus după o dezbatere privind uh, Carta Verde pe care o avem la Parlamentul European, ei au propus o abolire totală a procedurii execuator, introducând o procedură totală automată. Rezultatele și situația au reprezentat o decizie a Curții Europene de Justiție. O, o, era vorba despre o, o sentință care a fost dată într-o țară națională care ar fi fost recunoscută automat în toate celelalte țări dacă există o copie a sentinței care să fi fost transmisă într-un format corespunzător țărilor în care trebuie recunoscută hotărârea această sentință trebuie să fie uh, observată și monitorizată în țara de executare, ca și cum ar fi fost emisă, ca și cum ar fi fost pronunțată în țara respectivă. Renunțând la procedura de execuator, trebuie să ne asigurăm că părțile au posibilitatea de a își prezenta pozițiile. De aceea, la articolul 45, Comisia Europeană a propus următoarea, următoarea formulare. Dacă cealaltă parte din dispute nu a participat la procedurile uh, de instanță în țara de origine, pot uh, uh, cere revizuirea sentinței în țara de origine dacă partea respectivă nu a fost notificată la timp referitor la procedura în cauză. De aceea, partea respectivă nu a putut să își organizeze apărarea sau dacă există anumite lucruri care au legătură cu forța majoră și care au făcut imposibilă participarea părții respective la uh, proces și deci nu și-au putut prezenta punctul de vedere. Asemenea, drepturi sunt întotdeauna la dispoziția părților, însă povara responsabilității și costurile rămân în continuare la partea împotriva căreia este inventată procedura. Imposibilitatea de a face apel în țara de executare este o limită foarte clară. Vorbim aici despre introducerea unei referințe la principiile de politică publică din anumite țări. Conform articolul 43 și 46, cealaltă parte poate face apel la o instanță în țara de executare într-o anumită situație, și anume când executarea sau când executarea ar fi împotriva uh, regulilor de principiu al unui proces corect sau dacă o anumită hotărâre nu este uh, în armonie cu alte decizii care au fost luate în uh, țara de executare sau în alte țări terțe sau state membre în anumite situații, în anumite spețe care sunt similare și în care au fost implicate aceleași părți. Deci, principiul procesului corect este acceptabil și este lucrul bun care trebuie făcut, dar nu poate fi tratat ca reprezentând un substituent uh, pentru a respecta politicile publice. Vă rog să îmi permiteți să vă reamintesc un lucru pe care l-am spus și mai devreme, și anume atunci când uh, este vorba despre uh, decizia uh, asupra jurisdicției în materie de consumatori, uh, atunci numai țara de origine poate fi locul unde procesul poate fi inițiat în fața unei instanțe. Acest lucru este foarte important pentru a asigura siguranța consumatorilor. Și aici vreau să mă refer la o propunere a Comisiei de a include excepții. Este vorba despre zona în care s-ar păstra procedura de execua- execuator. Este vorba despre două zone. Prima dintre aceste zone are de-a face cu def- defăimarea, cu calomnia, iar cealaltă se referă la um, recursul colectiv. În raportul meu, cu toate că sunt de acord cu multe dintre argumentele folosite, am propus cu toate acestea ca excluderile să nu fie aplicate și am propus ca ele să fie eliminate. Cu toate acestea, în continuare am dubii cât se poate de serioase în ceea ce privește uh, eliminarea procedurii execuatur în ceea ce privește recursul colectiv. Este vorba despre o materie cât se poate de complicată, este nevoie de dezbateri suplimentare și cred că uh, atât în timpul dezbaterilor în această comisie, cât și atunci când am discutat cu comisia și cu Consiliul, ar fi trebuit să ne gândim mai bine dacă execuatul nu ar trebui să fie păstrată în continuare în această zonă a recursului colectiv. Al doilea subiect, extinderea jurisdicției, standardelor de jurisdicție asupra litigiilor care implică uh, părâți care își au domiciliul în afara Uniunii Europene. Cred că este un subiect foarte interesant. Nu văd care este problema în a aproba o asemenea soluție, însă cred că, până una alta, nu am avut o dezbatere politică corespunzătoare la Parlamentul European pe această temă și nu am avut o discuție corespunzătoare nici cu Consiliul în ceea ce privește consecințele introducerii unei asemenea formule în acest moment. După ce după Carta Verde, după ce am pregătit raportul, am subliniat că nu au fost prevăzute consecințe sub forma unei dezbateri sau cercetări pe marginea acestui subiect. De aceea am propus ca, în ceea ce privește acest punct, să mai așteptăm și să nu extindem încă jurisdicția asupra țărilor terțe. Permiteți-mi să repet, nu este vorba despre uh, un lucru care ține de conținutul uh, propunerii, ci este vorba despre aspecte politice. Al treilea aspect pe care l-am menționat, excluderea arbitrajului în armonie cu o rezoluție a Parlamentului din septembrie de anul trecut, eu am propus să se excludă pentru că până atunci vom fi uh, revizuit uh, funcționarea Bruxelles 1. Sunt de părere că arbitrajul, conform uh, noii convenții 58 și conform convenției Geneva 61, și ținând cont că părțile implicate sunt toate statele membre, cred că lucrurile funcționează bine. De aceea, sunt de părere că arbitrajul ar trebui să fie exclus aici și rezoluția de anul trecut exprimă cât se poate de clar punctul meu de vedere pe marginea acestui subiect. Sigur că perspectivele sunt diferite avocații, politicienii, oamenii de știință uh, au păreri diferite și dezbaterea este pe rol. Cred că și dezbaterea noastră este, trebuie să continue pe marginea acestui subiect. Dragi colegi, permiteți-mi să subliniez faptul că reformarea Bruxelles 1, revizuirea acestuia trebuie să fie realizată cât se poate de atent, pentru că este una dintre acele legi, unul dintre acele regulamente, în care este vorba despre o lege care funcționează foarte bine se poate spune că până una alta nu au existat niciun fel de observații, niciun fel de rezerve. Dacă există un text de lege care funcționează foarte bine și noi încercăm să îl uh, detaliem, trebuie să avem grijă să nu îl stricăm, ci doar să îl îmbunătățim. De aceea trebuie să fim foarte atenți la modificările pe care le facem, să nu mergem prea departe cu ele, astfel încât să nu prejudiciem un text care uh, este foarte bun. Sigur că sunt deschis la sugestiile și remarcile dumneavoastră, sunt deschis uh, la o dezbatere cu Comisia Europeană și cu Consiliul și sper, la fel ca și în alte ocazii, că și de data aceasta vom găsi un punct de vedere comun la sfârșit. În concluzie, aș vrea să vă propun ca termenul de depunere a amendamentelor să fie 21 septembrie, deci o zi după ce au loc workshopurile. Mi s-a solicitat să iau în considerare un asemenea termen de depunere a amendamentelor pentru că merită să vedem care este părerea specialiștilor și, sigur, să folosim și cunoștințele lor, astfel încât să putem pregăti în mod corespunzător amendamentele. De aceea am ales acest deadline și anume 21 septembrie la prânz. Vă mulțumesc, domnule președinte, și aștept părerile dumneavoastră. Mulțumesc, domnule raportor. Întâi, domnul Speroni. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, de acord cu ce a spus uh, raportorul, însă, dat fiind că uh, raportorul însuși a menționat nevoia de a fi preciși în ceea ce facem, în versiunea italiană a textului am observat că se face referire la domiciliu. Uh, după părerea mea, ar trebui să specificăm faptul că persoanele fizice ar trebui să fie rezidenți, iar persoanele juridice, pentru ele, ar trebui să scriem localizare, pentru că altfel am da uh, naștere la confuzii. Mulțumesc, spune președintele. Următorul coleg. Doamna Taină. Domnul Svisca a spus că sistemul prezent este unul care funcționează foarte bine și deja de la primul schimb de opinii am uh, spus pe marginea acestui subiect că am oarecare obiecții în ceea ce privește uh, eliminarea ordre public, pentru că ordre public uh, în prezent uh, se referă la 5% dintre cazuri, respectiv la 3% dintre acestea și până la urmă vorbim despre eliminarea a unui număr mic de spețe. Spețe care nu funcționează cum trebuie și care nu sunt acceptate de către altă uh, legislație. Și, uh, sigur, nu pot să-mi dau seama cât timp alocăm acestei proceduri a recunoașterii, însă cred că nu este vorba despre atât de mult timp. Uh, din punctul meu de vedere, nimic nu vorbește în favoarea eliminării ordre public în acest moment. Pentru că vorbim de foarte puține spețe care sunt uh, cuprinse de către aceasta. Este ca în cazul unui airbag. Cu toții îl cumpărăm chiar dacă acesta se întâmplă să fie folosit doar într-un caz din 10.000 și cu toate acestea nu renunțăm la el. Am prezentat un caz pe care nu doresc să îl repet acum, însă îmi amintesc că câtă tulburare a creat atunci. Nu cred că trebuie să intervenim și să spunem că un singur caz nu este bine și dintr-o dată avem o atitudine greșită împotriva acestei proceduri. Nu vreau să mă gândesc cum ar fi dacă o instanță grecească ar face o greșeală, cum s-ar repercuta acest lucru și care ar fi percepția în Germania în acest moment. Deci, paguba care apare. Uh, și sigur se poate întâmpla și în Germania și peste tot să se dea o sentință eronată care să trebuiască să fie recunoscută într-un alt stat membru. Sigur că aceste um, riscuri nu sunt atât de mari și aș vrea să revin și asupra a unor uh, grupuri de um, spețe și anume recursul colectiv. Eu cred că în cazul recursului colectiv putem, nu putem să renunțăm la ordre public pentru că uh, legislația germană nu ar putea funcționa în în felul acesta. Am câteva uh, cazuri aici pe care le-am analizat și um, în care s au acordat, uh, s-au acordat despăgubiri. Noi uh, la noi funcționează, într-adevăr, despăgubirile materiale, dar um, alte tipuri de despăgubiri nu sunt recunoscute de către legislația noastră, de aceea noi nu dorim să se abolească ordinul public în ceea ce privește recursul colectiv. De asemenea, dacă este să privim legislația franceză, acolo există între timp uh, o despăgubire care se acordă aparținătorilor uh, victimelor. Avem și în Germania așa ceva, de exemplu, um, mama unei fete care a fost um, omorâtă într-un accident și ea primește uh, ceva într-un într-o asemenea speță, sub formă de despăgubire și sigur că și rudele aparținătorii, dacă sunt afectați uh, în vreun fel, um, și vestea se repercutează în vreun fel negativ asupra lor, ei uh, beneficiază de anumite despăgubiri. Legislațiile la nivel european sunt atât de diferite încât nu putem să armonizăm totul într-o așa măsură încât să funcționeze lucrurile bine. Sigur, nu pot să precizez toate detaliile. M-am uitat astăzi scurt peste amendamente, însă nu cred că ar trebui să eliminăm pur și simplu ordre public fără să ne gândim mai bine, cel puțin nu din toate domeniile. Haideți să-l păstrăm acest ordre public în anumite zone și să ne gândim care sunt beneficiile, pentru că procedura nu idă. Până la urmă, în cazurile normale, procedura se desfășoară și în prezent cu rapiditate, de aceea trebuie să vedem care este beneficiul dacă facem acest lucru, pentru că nu putem să spunem mereu avem încredere în uh, hotărârile care sunt luate în altă parte. Uh, sigur că dacă apare vreo problemă, aceasta va fi mediatizată foarte puternic, trebuie să existe multe justificări, deci cred că paguba ar fi până la urmă una mai mare decât dacă am păstrat în continuare câțiva ani ordru public și am încercat să armonizăm sistemele legislative. Și până la urmă putem să renunțăm și peste 5 ani la ordru public. Mulțumesc, doamnă Tain. Și eu doresc să fac câteva observații care se fără tocmai la aceste două aspecte calomnie, defăimare și um, aici este vorba și despre uh, protecția drepturilor personale, drepturilor intelectuale. Um, am discutat uh, și pe marginea raportului doamnei Wallis pe această temă și problema uh, centrală a fost mereu alegerea forului. Și cred că dacă renunțăm la execuator, alegerea forului uh, și riscul de uh, shopping de forum va fi foarte mare. În prezent avem un instrument central și un anumit grad de armonizare. Însă va trebui să uh, continuăm pe această cale și să nu apară probleme pe marginea acestui subiect al alegerii forului. De aceea, cred că ar trebui mai degrabă să păstrăm uh, execuator în această zonă, pentru că acesta poate fi eliminat la un moment dat, când vom avea un instrument uh, orizontal european în ceea ce privește recursul colectiv. Și putem face acest lucru la fel ca și până acum sau dacă vorbim despre reglementarea defăimării a calomniei. Am văzut cât de dificil este la ultimele ședințe când am avut o dezbatere uh, pe marginea raportului doamnei Wallis. Este uh, un subiect care ne interesează de la Roma 2 încoace și nu am reușit încă să găsim o soluție mulțumitoare. De aceea și eu sunt oarecum reticent în ceea ce privește acest lucru. Cam acesta este punctul meu de vedere. Mai dorește să ia cuvântul doamna Regner și apoi comisia. Doamna Regner. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc, în primul rând, să mulțumesc raportorului pentru munca sa, pentru faptul că a exprimat aceste rezerve în ceea ce privește uh, termenul limită de depunere a amendamentelor. Mă bucur că amendamentele vor putea fi depuse până la o zi după uh, desfășurarea workshop-urilor, pentru că este important că se abordează și subiectul recursului colectiv și este important să auzim și părerea experților și de asemenea este important să vedem care sunt părerile noastre înainte și eventual să ne adaptăm amendamentele în funcție de ceea ce mai aflăm. În ceea ce privește abolirea procedurii execvatur, recursul colectiv, eu nu am o părere definitivă în ceea ce privește acest lucru. Înțeleg rezervele care merg pe ambele direcții. Personal, aș fi spus că dacă este să abolim procedura de execuator, atunci uh, de ce să facem o excepție în ceea ce privește recursul colectiv, că până la urmă ne costă foarte mult și trebuie să um, facilităm niște proceduri mai simple, mai ales pentru organizațiile de consumatori. Pe de altă parte, după studierea tuturor întrebărilor care au mai rămas deschise. Într-adevăr, am mare înțelegere dacă avem o atitudine ceva mai rezervată, mai precaută. De aceea eu trebuie să mai cântăresc lucrurile, însă înțeleg foarte bine rezervele tuturor. Îmi pare rău și am subliniat mereu acest lucru că s-a eliminat referința la Carta Drepturilor Fundamentale pentru că era foarte bine să existe. Poziția mea a rămas aceeași ca și până acum și, într-adevăr, trebuie să mai analizez un pic raportul, să-l citesc mai cu atenție. În ceea ce privește um, alegerea jurisdicției, cred că ar trebui să um, ne asigurăm că pe viitor nu vor mai avea atâtea reclamații, așa cum se întâmplă în prezent. Deci, propunerea comisiei după părerea mea, a fost una bună pe această direcție. Cu toate acestea, îmi pare rău că măsurile de sancționare lipsesc, de aceea poate că ar trebui să ne gândim în ce măsură aceste reglementări vor putea fi implementate în mod eficient. Dar mă bucur să discutăm în continuare și abia aștept workshopurile pentru a ne putea completa cunoștințele și pentru a auzi părerile experților. Mulțumesc, domnul Bodu dorește să ia cuvântul și apoi comisia. Da, mulțumesc. Aș vrea să felicit raportorul. Uh, cred într-adevăr că acestea sunt principiile care trebuie să regăsească la baza raportului. Uh, mă refer aici la uh, faptul că nu trebuie să existe un apel, nu trebuie ca hotărârea să se rejudece pe fond, deci fondul trebuie exclus complet, inclusiv atunci când există, cum se întâmplă acum în unele state membre, motive de ordine publică. Cred că în momentul în care împărtășim aceleași valori Uh, ordinea publică este comună și nu cred că un stat poate avea alte principii privind ordinea publică decât uh, alt stat. Așadar, cred că revizuirea trebuie să facă doar pentru condițiile pe care le-a prezentat raportorul. De asemenea, cred că arbitrajul trebuie exclus pentru că arbitrajul este o, o, altfel, o procedură uh, extrajudiciară și nu cred că uh, are de-a face cu uh, uh, acest raport și trebuie să, să se refere doar la uh, hotările judecătorești. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum uh, Comisia, doamne Van de Kerkhoff. Yes, uh, thank you, Chair, and good... Da, mulțumesc, domnule președinte, și bună ziua tuturor. Mulțumesc foarte mult, domnule Țviefca, pentru proiectul noastră de raport pe care îl salutăm și pentru că ați uh, subliniat uh, punctele pe care le considerați cele mai importante. Dați-mi voie și eu să mă refer la câteva dintre ele, re reamintindu-vă motivele pentru care Comisia a făcut uh, propunerile și cum vedem noi aceste lucruri. În primul rând, în ce privește abolirea procedurii ex-equator, uh, salutăm foarte mult uh, susținerea dumneavoastră. Am făcut o evaluare de impact care arată că este o procedură care costă și ia mult timp, și care, cel puțin în prima instanță, nu rezolvă niciun scop substanțial pentru că este doar o formalitate, verificarea documentelor. Prin urmare, uh, este o povară inutilă a Uh, circulări, libere circulație a hotărârilor judecătorești pe piața internă. Cu abolirea principiului execvator, Uniunea va îndeplini un mandat pe care Consiliul European l-a dat încă din 1999. De la acel moment chiar s-a cerut abolirea acestui principiu. Abolirea principiului execvator, așa cum, am explic, cum v-am explicat deja, uh, e, se referă nu numai la abolirea unei proceduri inutile și grele, care este o relicvă a trecutului, se referă de asemenea și cu integrarea, la reintegrarea și recunoașterea mutuală între statele membre. Deci arată un grad de încredere uh, mutuală pe care l-a uh, crescut integrarea. Deci ce am făcut a fost să ne uităm uh, cu grijă la toate motivele pentru care o uh, decizie a unei judecătorească străine poate fi respinsă. Și e necesară această analiză și uh, dacă putem găsi o alternativă la aceste temeiuri, am uh, considerat în special în legătură cu temerile pe care le-a subliniat domnul Ziefka, că nu mai exista niciun fel de nevoie de a controla, de exemplu, competența unei curți uh, uh, străine, unei, unui tribunal străin. Oricum, în Europa, astăzi, orice tribunal este supus regulii cur, tribunalului de origine. Deci nu mai e nevoie de acest control. Numai cum protejăm consumatorii? Obligăm uh, tribunalul de origine să verifice ex officio prin propria sa moțiune uh, competența pe care o are. Nu putem da o decizie împotriva unui consumator străin dacă nu s-a verificat faptul că uh, competența acelei curți uh, îndeplinește uh, reglementările. Deci odată ce există acest lucru, acest principiu al uh, tribunalului din țara de origine, nu mai nu mai are uh, sens această verificare. La fel, am făcut un studiu și știți că și Parlamentul a făcut uh, propriul său studiu care arată că uh, ordinea publică este necesară în ceea ce privește uh, defectele de procedură care pot încă apărea în țara de origine. Știm cu toții că sistemele de justiție nu sunt perfecte, pot să mai apară greșeli, defecte în țara de origine. Aici trebuie menținute controlele și le-am păstrat, prevederea privind controlele, am, am păstrat-o în propunerea noastră. Nu am păstrat uh, prevederea privind verificarea legislației străine, pentru că am considerat că în Uniune există suficientă protecție deja și suficientă armonizare a regulilor. Uh, deci nu mai este nevoie în practică să păstrăm aceste controle. Așa am procedat. Și dacă păstrăm toate controlele care există uh, acum, atunci n-am făcut decât din punct de vedere un formal un pas înainte, dar nu din punct de vedere al substanței. Și noi asta vrem să obținem. Vrem abolirea uh, principiului exequatur să fie și un semnal de integrare în Uniunea Europeană și de progres, cel puțin prin reducerea controalelor, verificărilor care există acum. Dacă păstrăm aceleași verificări, atunci putem să ne întrebăm care mai este rostul abolirii principiului executator. Am putea la fel de bine să-l lăsăm. Pe al doilea uh, punct, pe al doilea lucru, în ce privește aplicarea uh, regulilor uh, către dispăruți din state terțe. Aici vorbim de accesul la justiție. Accesul la justiție pentru cetățenii Uniunii Europene, pentru companiile Uniunii Europene, atunci când ele fac afaceri sau au relații cu uh, părți care se află în uh, terțe țări. Astăzi avem două seturi de reguli. Avem un set de reguli unionale uh, pentru uh, părâții din interiorul Uniunii și avem un alt set de reguli, jurisdicție internațională, care privește părâții din uh, afara Uniunii Europene. Ce creează această dualitate? Creează un acces inegal la justiție. Dacă o companie franceză face afaceri cu o companie rusească și e o problemă într-o tranzacție de afaceri, compania franceză are acces la justiție în fața unei curți, unui tribunal european o companie europeană, o companie italiană, mă scuzați, care face afaceri cu aceiași ruși, nu are acces uh, la justiție într-un tribunal european. Deci vrem să creăm condiții egale pentru companiile din Europa, așa numitul level playing field, să ne asigurăm că toate companiile au acces la justiție în condiții similare în fața unui tribunal european. Și acest acces la justiție ar trebui să fie egal, non-discriminator și în țara în care parte, indiferent de țara din care provine partea respectivă din Uniunea Europeană. Credem de asemenea că prin crearea acestui set de reguli unice pentru competența internațională, jurisdicția internațională, regulile vor deveni mai clare, mai transparente și nu o să mai avem 27 de uh, seturi de reguli în uh, Uniunea Europeană. Și a, aici vreau să vă atrag atenția asupra faptului că ați discutat foarte intens în ultima vreme noi drepturi pentru consumatori, de exemplu, în directiva privind drepturile consumatorilor. Foarte bine, e foarte bine să creezi noi drepturi pentru consumatori, dar în același timp legislația comunitară nu asigură acces la justiție în Europa pentru aplicarea acestor drepturi. Deci care e rostul să mai creezi noi drepturi pentru consumatori dacă nu dai consumatorilor și acces la justiție, acces la tribunale în Europa? Pentru că atunci când acești consumatori Uh, fac afaceri cu uh, părți din state terțe, uh, legislația unională, legislația europeană nu spune nimic și se face recurs la legislația națională. Deci nu avem acces la justiție pentru consumatori în astfel de cazuri. Așadar, cred că acesta e un lucru la care Parlamentul ar trebui să fie atent dacă decidem, când decidem dacă vrem sau nu să aplicăm regulile noastre de jurisdicție și unor uh, uh, persoane care provin din terțe părți. Suntem de acord cu domnul Siefca, este o nouă problemă, cel puțin în acest context, nu în alte contexte. În alte contexte avem deja reguli în ce privește uh, inculpați din uh, țări terțe. Uh, deci nu e o chestiune nouă în sine, e nouă doar în acest domeniu și sunt de acord că dezbaterea politică ar trebui să continue vă puteți baza pe studiile pe care le-am făcut și care sunt disponibile pe site-ul Comisiei. În ce privește arbitrajul, uh, aș vrea să spun foarte clar. Comisia nu a propus includerea arbitrajului în uh, uh, regulament. Ar fi complet nepotrivit pentru că arbitrajul nu are nicio legătură cu procedurile judiciare. Problema este interfața relația dintre coordonarea între procedurile uh, tribunalului pe de o parte și uh, procedurile de arbitraj pe de altă parte. Și am văzut și evaluarea de impact a arătat că acum regulamentul permite părților să blocheze procedurile de arbitraj prin uh, sesizarea tribunalelor. Deci există riscul abuzului de, de Uh, procese. Comisia nu exagerează acest risc, riscul acesta există, uh, s-a văzut în uh, evaluarea de impact, însă pot exista motive pentru care persoane au motive întemeiate să conteste o arbitrare și să sesizeze curtea. Nu putem să împiedicăm părțile să sesizeze curtea. Trebuie doar să prevedem ce poate face tribunalul într-un astfel de caz. Dacă să accepte dosarul respectiv sau să-l trimite din potrivă la un tribunal de arbitraj sau la un alt soi de tribunal. Asta vrem noi să reglementăm. Dar suntem deschiși discuțiilor și sigur vom colabora cu dumneavoastră strâns pentru a obține cea mai potrivită soluție în astfel de situații. Dar un lucru ar trebui să fie clar, nu ar trebui să limităm libera circulație a deciziilor judecătorești în Uniune uh, în beneficiul unor proceduri care uh, sunt în afara ariei de aplicare a regulamentului. Deci în situația curentă, când o decizie circulă liber uh, în Uniune, chiar dacă la început poate să fie existat un acord de arbitraj care a fost declarat invalid de către un tribunal, noi credem că o astfel de decizie ar trebui să poată circula, să fie acceptată în Europa, cu alte cuvinte. Deci nu este un regulament privind arbitrajul, ci doar pe un punct foarte limitat, și anume coordonarea între procedurile judecătorești și cele de arbitraj. Acestea erau cele trei puncte pe care vreau să le subliniez pentru noastră. Noi credem că sunt foarte importante și trebuie examinate și vom fi foarte uh, dorniți să colaborăm cu dumneavoastră, cu raportorul, vom fi prezenți la workshopul uh, dumneavoastră și sperăm că uh, va duce la un rezultat favorabil în următoarele câteva luni. Vă mulțumesc! Herzlichen Dank. Zum Schluss dann noch einmal der Mulțumesc. În final, dată, raportorul, domnule Panie președinte, dziękuję serdecznie koleżankom i Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc colegilor pentru comentariile foarte interesante făcute în timpul dezbaterii. Aș vrea să-i mulțumesc de asemenea și Comisiei pentru uh, unele detalii uh, care au fost uh, clarificate abia astăzi și uh, cred că pe multe chestiuni vom cădea de acord pentru că vom încerca să ajungem la o soluție foarte precisă. În ce privește uh, acțiunile colective, vom avea oportunitatea să le discutăm mâine, pentru că mâine dimineață vom uh, avea o audiere pe acest subiect și de asemenea va fi o bună ocazie să avem un uh, schimb de opinii în ce privește regulamentul Bruxelles 1 și să vedem dacă îl lăsăm ca o excepție sau poate nu. În ce, privește, în ce privește definiția, eu în continuare aș fi în favoarea ștergerii acestei excluderi. De ce? Păstrarea principiului ordinii publice ordini, al ordinii de drept. Uh, pentru că Uh, probleme legate de uh, alegerea uh, forului pot, pot apărea oricând. Asta nu va schimba foarte mult, dar va face procedura mai flexibilă. Acum, în ce privește arbitrajul? A fost foarte interesant ce ați spus și aș vrea să mă întorc la această dezbatere în zilele următoare. În ce privește extinderea areei de aplicare la terțele țări, Uh, sunt de acord că nu e nicio problemă cu deciziile emise de statele membre ale Uniunii Europene. Însă, cu siguranță, nu toate sunt compatibile unele cu celelalte și nu sunt la fel de bine înțelese de toată lumea peste tot sau plăcute, dacă vreți să spun așa. Însă avem o problemă cu uh, decizii judecătorești din uh, terțe țări și asta e o problemă pe care trebuie să o examinăm și să o discutăm. Există, cum vedeți, numeroase probleme care au nevoie de discuție și de dezbatere și sunt nerăbdător să avem uh, o nouă discuție în timpul uh, uh, workshopurilor noastre și poate și în cadre mai puțin formale. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule raportor. Termenul limita de depunere a amendamentelor încă o dată 21 septembrie, așa cum a fost anunțat. Punctul 4 se amână, așa încât ajungem acum la punctul 5. Este vorba despre raportul Leisner. Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să le mulțumesc colegilor care au înaintat un număr mare de amendamente care m-au ajutat foarte mult și de asemenea au existat și formulări de text foarte bune din care am putut astfel să obținem un uh, rezultat rezonabil. În primul rând, Vreau să spun că există un conflict privind obiectivele în acest domeniu și, în primul rând, doresc să spun ceva referitor la deciziile uh, de bază, iar celelalte observații, sugestii care um, sunt cuprinse în uh, această zonă, competențe, legea aplicabilă, recunoașterea, executarea hotărârilor. Acesta este totul un complex uh, care se situează în această zonă. Conform articolului 81, uh, ele își găsesc aplicabilitatea pentru că este vorba de legislația europeană, deci cred că dacă nu ținem cont de această situație, regulamentele privind uh, bunurile în Uniunea Europeană nu trebuie să ne ajungă din urmă sub altă formă decât cea de acum, pentru că până la urmă trebuie să avem o legislație europeană și trebuie să rămânem la aceeași bază de competențe. În primul rând, în ceea ce privește aceste uh, decizii de bază și complexul acesta. Există o serie de amendamente care se învârt în jurul acestor chestiuni ale uh, domiciliului obișnuit, care reprezintă un punct foarte important. Trebuie să spunem că este o modificare foarte mare aici pentru toate acele țări și vorbim și de țări mari, cum ar fi Germania, Spania, Italia, Polonia, pentru care până acum era valabilă legislația privind cetățenia. Toate trebuie să schimbe modelul. Deci nu este uh, niciun dubiu. Ele trebuie să spună da, o facem sau nu o facem. Și până la urmă această decizie a fost luată și Parlamentul, și îl observ pe domnul Gagarin lângă mine, Uh, toți am participat la uh, dezbaterile privind Cartea Verde și, practic, uh, ne-am exprimat pentru această direcție. Este un semnal pentru toate celelalte dezbateri în Europa în ceea ce privește legislația privind bunurile, succesiunea, um, întreținerea copiilor și așa mai departe. Ar trebui să păstrăm acest principiu și cred că cetățenii europeni se vor obișnui cu acest model solicitarea domnului Speroni, amendamentul său, merge cel mai departe. El a explicat deja acest lucru odată, deci nu trebuie să mai repetăm odată în plus ceea ce am discutat deja până acum. El formulează cât se poate de consecvent ideile sale și în ceea ce privește competența și în ceea ce privește legea aplicabilă pentru uh, resortisanții uh, din anumite țări. Sigur că aici avem de-a face cu o formulare esențială, de asemenea amendamentele doamnei Wallis, uh, doamnei Regner, uh, care introduc anumite termene. Cu toată înțelegerea, trebuie să spun că acum câțiva ani m-am gândit și eu să merg pe aceeași direcție și am resimțit lucrurile la fel, însă în uh, cursul timpului mi-am schimbat un pic uh, ideile, mai ales după consultările privind Cartea Verde, pentru că mm, cred că trebuie să mergem pe această nouă direcție. Altfel, uh, nu venim în întâmpinarea uh, certitudine juridice și a clarității juridice și, de asemenea, tot procesul trebuie să fie mai simplu. Cetățenii europeni trebuie să înțeleagă cum stau lucrurile și anume să se spună că acolo unde ai avut ultima reședință, ultimul domiciliu obișnuit, uh, legislația de acolo se aplică. Acest lucru este mai inteligibil pentru oameni și, de asemenea, și celeritatea, rapiditatea este foarte importantă pentru că, mai ales în aceste mm, situații privind succesiunea, timpul joacă un rol foarte important. De aceea este mai ușor să apelezi o instanță în felul acesta. Deci sunt de părere că ar trebui să um, păstrăm acest model. Acest lucru este valabil și în ceea ce privește o clauză de abatere, o clauză de excepție, propusă de doamna Wallis într-o oarecare măsură. Acest uh, model este răspândit mai ales în zona uh, anglosaxonă este un gen de excepție care spune că s-ar putea ajunge și la un alt rezultat. Eu cred că dacă facem așa ceva, și simplitatea și rapiditatea sunt puse sub semnul întrebării. De asemenea, în ceea ce privește dreptul privind uh, domiciliul, aceste lucruri trebuie decise în contextul jurisdicției, dar nu țin de uh, legea aplicabilă, pentru că dacă avem uh, aici anumite semne de întrebare în ceea ce privește reședința, în ceea ce privește domiciliul obișnuit al cetățeanului respectiv, atunci lucrurile se pot complica în mod suplimentar și pur și simplu doar complicăm situația, lucrurile devin neclare și rezultatul nu mai este la fel de bun. De aceea doresc să atrag atenția, mai ales uh, acelor țări care sunt afectate în mod mai puternic și pe viitor va fi vorba și despre noile state membre. Dar și vorbim aici de Polonia, Cehia și alte state, uh, state la care frontierele nu sunt deschise de atât de multă vreme, uh, vorbim aici despre cetățeni ai uh, resortisanți ai unor țări terțe care uh, vor deceda în altă țară decât cea în care și-au avut domiciliul obișnuit. Uh, vor apărea probleme și toate trebuie rezolvate din această perspectivă. De aceea cred că ar trebui să rămânem la uh, direcția pe care am stabilit-o și anume la aceste decizii de bază. Sunt uh, de acord și cu uh, propunerile dumneavoastră privind domiciliul obișnuit, într-adevăr, se pune întrebarea, pentru că, până la urmă, sunt câteva cazuri, dar nu sunt atât de multe, care îi determină pe oameni și pe colegii noștri, de asemenea, de exemplu, cineva lucrează pentru o anumită perioadă de timp într-o altă țară. De exemplu, aici, la Bruxelles. Sau în Regatul Unit, undeva în Germania nu are nicio importanță. Important este că este vorba despre un loc de muncă temporar. Domnul Bellinghe a făcut această propunere și trebuie să reținem acest lucru. Trebuie să spunem clar că sfera profesională și sfera privată, dacă acestea sunt cam la același nivel și nu putem stabili care este centrul de greutate, să prevaleze sfera privată și anume acesta să fie criteriul decisiv, deci unde persoana respectivă este acasă. Deci ă, când facem această cântărire a diverselor puncte de vedere, a diverselor poziții, sfera privată trebuie să fie cea care este decisivă. Sigur, sunt modificări importante pe care le facem, dar cred că oamenii vor putea să se obișnuiască cu aceste modificări. Și cred că, până la urmă, așa se desfășoară lucrurile acum. Un cetățean polonez, un cetățean german, care lucrează aici, în Belgia, și locuiește aici, în Belgia, trăiește aici, sau un cetățean austriac care uh, locuiește la Bruxelles, aici, și moare aici, sigur că va uh, fi uh, tratat din perspectiva dreptului belgian. Uh, Același lucru este valabil pentru un cetățean din altă țară. Se aplică legislația de acolo, numai că nu există dreptul de alegere. Însă pe viitor va exista acest drept de alegere. În al doilea rând, în ceea ce privește competența, transferul și definiția, am impresia că toate amendamentele merg pe aceeași direcție, o direcție oarecum liberală. Observ că domnul Bellinger M-au zis, domnule Belinghe? V-am mulțumit adineauri pentru amendamentul dumneavoastră uh, privind uh, obiceiul obișnuit și referirea dumneavoastră la sfera privată care ar trebui să fie, să aibă o pondere mai mare. Cred că vom putea găsi o formulare de compromis în care să cuprindem și această idee foarte valoroasă provenită de la dumneavoastră. Bun, deci am impresia că mergem cu toții cam pe aceeași direcție în ceea ce privește acest complex tematic și că până la urmă este o chestiune de eleganță a formulării și de precizie a formulării până să cădem de acord. Vreau de asemenea să revin și asupra clobecului. Nu vreau să cred că este numai un subiect britanic. Din contră, este și un subiect care îi interesează pe germani. Însă cred că în această formă, așa cum este solicitată aici, um, nu are prea mult succes, pentru că în ceea ce privește dreptul succesoral, legea aplicabilă ar fi oarecum sub semnul întrebării, iar toate temerile acestea cu privire la um, domiciliul obișnuit și care sunt importante, ar putea să uh, devină și mai problematice, pentru că cineva ar putea să-și mute domiciliul temporar, um, să revină la domiciliul inițial și apoi să-și aleagă abia jurisdicția. Cred că este dificil să procedăm așa. M-am tot gândit în ultimele zile cum ar fi cel mai bine să procedăm. Poate că ar trebui să spunem că în cazul tuturor uh, donațiilor care până acum au avut loc uh, este aplicabilă legea care a fost aplicată până acum. Pentru că dacă face cineva acum o donație conform legislației britanice sau germane și în 5 ani ar uh, fi valabil legislația italiană, donația de astăzi va fi tratată în mod diferit conform legislației italiene. Însă putem să stabilim că toate donațiile din trecut, toate alocările din trecut, trebuie să fie tratate conform vechii legislații mă rog, nu știu dacă este o idee foarte bună, însă voi încerca să, să mai găsim o soluție. În ceea ce privește um, dreptul material, dreptul procedural, articolele 1, 20a, 19, sunt mai multe articole care sunt cuprinse aici. Doresc să subliniez încă o dată, respectiv să uh, reiterez. Dacă tratăm acest lucru numai la articolul 1, deci uh, privind legea aplicabilă, vor apărea niște rezerve, niște dubii. De aceea, părerea mea este că trebuie să ne referim și la articolul 20a. Există amendamente și de la doamna Nidler și doamna Galu, care merg pe aceeași direcție și cred că vom reuși să cădem de acord asupra acestui lucru. O problemă o reprezintă amendamentele care merg cam departe din partea domnului Wallis, a domnului Karim și altor colegi referitoare la articolul 21, aliniatul 2. Acolo, procedurile de referitoare la administrație, la executare, uh, la procedura britanică sunt acceptate conform principiului de bază. Însă părerea mea este că trebuie să păstrăm lucrurile așa cum sunt. Există anumite idei care doresc să elimine acest lucru pentru a se veni în întâmpinarea sistemului britanic, însă propunerile, așa cum sunt ele înaintate de către doamna Wallis sau de domnul Karim merg din punctul meu de vedere puțin cam departe, pentru că ar însemna ca și atunci când nu își găsește aplicabilitatea dreptul uh, britanic, uh, să se trateze uh, procedura respectivă conform legislației britanice, deci nu conform celei europene. Poate că sunt un pic imprecis în formulare, însă mie mi se pare că aceste propuneri merg prea departe. În rest, sunt de acord ca articolul 21 aliniatul 2 să fie păstrat în forma în care a fost prezentat el de către comisie. De asemenea, problema trusturilor, uh, aici am avut uh, o audire publică, s-au uh, făcut câteva propuneri și cred că au existat niște mici neînțelegeri. Trebuie să mai discutăm despre aceste trusturi cu specialiștii. Din punctul meu de vedere este clar că trusturile care sunt eh, entstehen um, sunt uh, prezentate în testament trebuie tratate în același mod. Uh, Trebuie să clarificăm că această fiducie, acest trust, uh, de la un moment dat va avea propriul uh, ciclu de viață. Însă, formularea trebuie să mai fie clarificată aici. În ceea ce privește actele autentice, um, în materie de drept material și aici există o serie de amendamente înaintate de doamna Galo și de alți colegi. În ceea ce privește textul, aș putea să fiu de acord cu ceea ce a propus doamna Galo. Poate că ar trebui să nu folosim uh, termenul de recunoaștere. Uh, aici trebuie să mai fie corectate câteva formulări în ceea ce privește transportarea anumitor uh, efecte reziduale și formularea trebuie să mai fie clarificată, trebuie să vedem ce înseamnă act autentic, pentru că um, acest act autentic nu este, nu înseamnă peste tot același lucru. Trebuie să ne luptăm mereu cu traducerea. În anumite limbi nu există corespondentul sau nu se regăsește acest termen în legislația respectivă. De aceea trebuie să cădem de acord și asupra definiției mai clar. De asemenea, în ceea ce privește acordul de la Haga, um, acesta este aplicat în continuare, fără modificări, pentru a nu apărea probleme suplimentare. Și în ceea ce privește contractele succesorale și testamentele comunitare, situația rămâne aceeași. Cam atâta observații am avut de făcut. Doresc să mai completez uh, spunând că sunt optimist, cred că vom obține un succes. Până la sfârșitul anului ar trebui să putem încheia acest uh, proces. Am convenit ca pe 10 uh, și 11 octombrie aici, la comisie, să uh, luăm o hotărâre o hotărâre referitoare la o bază formală, oficială, pe care să o folosim în discuțiile ulterioare cu Consiliul, cu care am discutat până acum foarte prietenos, foarte amiabil, însă informal. Și dorim să avem o bază de discuție obligatorie. De aceea, până la sfârșitul anului, doresc să putem să corectăm anumite puncte. Însă, după cum spuneam, sunt optimist pentru că dacă suntem de acord în ceea ce privește deciziile de bază, în ceea ce privește celelalte puncte, până la urmă vorbim mai despre formulări care trebuie să mai fie convenite și de anumite nuanțe. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor. Doamna Lichtenberger. Doresc foarte pe scurt să îi mulțumesc uh, raportorului pentru colaborarea foarte bună și pentru modul echilibrat în care a tratat acest subiect. Dankeschön. Mulțumesc. Nu există alte solicitări de intervenții. Comisia este de acord cu ceea ce a spus doamna Lichtenberger. Cu aceasta încheiem acest punct și trecem la vot. Punctul 6, acesta se amână pentru că raportorul nu a putut să fie prezent, așa încât trecem la punctul 7. Este vorba despre raportul McCarthy. Raportoarea nu este prezentă, însă domnul Rapcai este aici. McCarthy. Doamna McCarthy nu este aici, corect, uh, însă dânsa m-a rugat să vă transmit următorul lucru. Uh, vă propune și anume, uh, în acord cu celelalte grupuri parlamentare, să votăm în bloc cu completarea că la aliniatele 13 până la 9 există amendamentul 17 în acea enumerare unde este vorba despre anumite programe care se adresează mai ales IMM-urilor uh, și avocaților din acestea, aici să fie incluși și notarii. Deci, pe lângă avocați și notarii. Acest lucru pare a fi fost convenit cu toate grupurile parlamentare, deci cu această completare se poate vota raportul în bloc. Se pare că nu există nicio obiecție, așa încât putem proceda în acest fel, de aceea supun la vot raportul în întregimea sa. Cine este pentru, vă rog să ridice mâna. Cine este împotrivă? nimeni, abțineri, se adoptă în unanimitate. Trecem la raportul Wikström, uh, este cel referitor la bugetul pentru 2012. Există observații din partea domnului Wikström? Thank you, Mr. Chairman. I... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac câteva observații pe scurt. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care, și-au, care au făcut sugestii în acest proces. Eu, în primul rând, am dorit uh, să protejez aici estimările uh, Curții de Justiție pentru a nu supraestima capacitățile curții. Vreau să mulțumesc uh, propunerii colegului Berlinguer în ceea ce privește o cultură europeană judiciară înființată, construită printr-un program european comun. Colega Wallace a înaintat un amendament uh, prin care se adaugă 12 uh, secretari juridici pe o perioadă de 9 luni pentru uh, a ne ajuta cu um, cazurile pe rol această propunere a fost înaintată acum uh, ceva timp și nu a fost inclusă între estimările curții. Iată de ce uh, aș dori să dau posibilitatea membrilor comisiei să facă observații cu privire la această propunere sau cu privire la celelalte propuneri. Dacă nu există comentarii, vă propun să trecem la vot. Gut, gibt es dazu Wortmeldungen? Dorește cineva să intervină? aș dori să fac eu o observație. Când am auzit acest lucru săptămâna trecută, am avut și oarecare dureri de cap. Asta din motivul pentru că, în mod normal, întâi luăm decizia politică și, în acest moment, în ceea ce privește reforma judiciară, avem o serie de propuneri și abia apoi uh, discutăm despre implicațiile privind bugetul. Și acum am impresia că mm, procedura este inversă. Stabilim întâi bugetul și apoi uh, reforma. Dacă am înțeles bine și am primit și eu un e-mail din partea doamnei Wallace, aici nu este vorba despre o reformă judiciară, ci despre o împovărare a situației la instanțe. De aceea am zis să îmi mai păstrez rezervele, să decidem acest lucru astăzi, pentru că până la urmă este vorba despre o procedură de mediere și putem să o stabilim. Însă trebuie să clarificăm un lucru și anume că aspectele uh, legislative uh, Uh, nu au nimic de a face cu propunerea concretă, ci este vorba despre rezultatul unei solicitări pe care raportoarea l-a um, obținut săptămâna trecută la, în instanță. S-a stabilit că avem nevoie de aceste posturi suplimentare pentru a reuși să acoperim toată munca. De aceea eu am uh, m-am gândit să renunț la rezervele mele, cu toate că, dacă este să ne gândim la aspectele legislative, la prima impresie cred că rezervele mele au fost justificate. Mai dorește cineva să facă vreo observație? Nu? Atunci putem să stabilim lucrurile ca atare. Nu cred că trebuie să votăm separat, cred că putem să facem un vot în bloc. Bun, deci votăm în bloc. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă? Abțineri? Nimeni nu este împotrivă, nimeni nu se abține, deci se adoptă în această formă. Trecem acum mai departe la raportul Mastarca. Este vorba despre măsuri specifice în domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii. Este cineva care este împotrivă? Nimeni? Abțineri? Bun, se adoptă ca atare. Al doilea raport, Mastalca, accesul navelor de pescuit. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? nimeni se adoptă. Bun, mai departe. Există aici raportul Karim. Acesta pune o problemă pentru că raportul nu este aici. Putem să îl votăm. Știu că lucrurile sunt totuși clare. Putem uh, vota în orice caz codificarea, acest lucru este în regulă, deci votăm referitor la codificare. Este vorba despre un subiect de mediu, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. În ceea ce privește jocurile de noroc online, nu știu dacă putem să votăm în ceea ce privește amendamentele. Secretariatul spune că putem să votăm, deci dacă nu există niciun fel de obiecție, începem cu amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Nu se, a fost retras. Pe lista mea nu este menționat acest lucru, dar foarte bine. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Încă o dată. Pentru. Împotrivă. Aș spune că se adoptă, dar putem să verificăm. Nu, devine caduc. De ce devine caduc? <laughs> De ce devine caduc? Nu, nu, n-am înțeles. Scrie că devine caduc dacă 4, 1 sau 2 sunt adoptate. Ah, bun, am înțeles. Bun, deci devine caduc. Amendamentele 6 și 7 identice pentru. Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 5 devine și el caduc. Mai departe. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Apti, ă, Se adoptă. Amendamentul 9. Pe două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 9, partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36. Doamna Castex. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 10. Doamna Listenberger. Acesta devine caduc. 11. Doamna Listenberger. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 12. Doamna Listenberger. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 13. Doamna Listenberger. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 16. Domnul Boris pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Încă o dată. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 20. Din partea lui Manders. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 22. Domnul Boris. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 21 e caduc. 23 pentru. Împotrivă. Se respinge. 24 pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 27. Domnul Boris. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 31. Pentru. Împotrivă. Încă o dată. Pentru. 31. Pentru. Împotrivă. Să adoptăm. 32. Pentru. Împotrivă. să adoptăm 30. Devine caduc. Compromisul 4. Pentru. Domnul Wanders, vă rog. Tu, uh... Mulțumesc că propun uh, un uh, vot pe părți unde se vorbește despre subsidiaritate în domeniul jocurilor de noroc. On, jocurile de noroc online sunt fără frontiere și această formulare este contradictorie, deci aș dori să cer un vot pe părți. Dacă prima parte este, va fi respinsă, noi suntem de acord cu acest amendament. Bun, deci după cum a propus domnul Manders, prima parte pentru, împotrivă, a fost cam haotic. Prima parte, pentru. Cine este pentru? Pentru? Împotrivă? Nu, încă o dată. Deci suntem la partea a doua de la amendamentul 4. Cine este pentru? Vă rog să ridice mâna cine este pentru. Împotrivă acum. Unsprezece împotrivă. Deci am decis ceva totalmente fără sens, pentru că am adoptat partea care se voia eliminată și am respins restul. Am respins, deci, ambele părți. Putem să cădem de acord asupra acestui lucru, <laughs> pentru că altfel nu are sens. În ordine. Atunci, uh, votăm acum avizul per total. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Avizul este adoptat în forma sa actuală. Bun, am încheiat și cu acest punct. Aia, stop. Stați așa. Secretariatul mi atrage atenția pe bună dreptate că nu este atât de simplu cum am procedat noi. Pentru că trebuie să mai decidem și asupra celorlalte amendamente. Deci, 34. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 33. Imbrațas. Pentru. Împotrivă? Se respinge. 35. Domnul Paxas. Pentru. Împotrivă? Se respinge. Mai votăm încă o dată avizul per total pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ok. Bun. Trecem acum la temeiul juridic, votul privind temeiul juridic. Pe acesta l-am făcut deja, codificarea am trecut de ea, am trecut și de Karim. Deci trecem la partea cu ședința in camera. Cu ușile închise, întrerupem două minute pentru a putea să rezolvăm aspectele tehnice.